Yeah, yeah. <laughs> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș vrea să vă urez bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar de astăzi și să vă salut. În această perioadă a anului ne aflăm în procedura de control bugetar și înainte să încep cu reuniunea noastră ca atare, aș vrea să salut pe vicepreședintele Comisiei astăzi la noi, pe domnul comisar Șefcovici, care va a venit pentru a discuta cu noi, pentru a răspunde și la întrebări. A spus că este pentru prima dată că sunteți în comisia noastră, ne, urăm, ne, ne bucurăm foarte tare că sunteți aici și vă urăm bun venit și ne bucurăm de asemenea și pentru că vom putea să discutăm despre domeniul pentru care sunteți dumneavoastră responsabil, un domeniu care anul acesta a înregistrat și va înregistra o marjă de eroare de zero anul acesta. În politică, câteodată este foarte dificil să transmiți așa ceva, pentru că de foarte puține ori se întâmplă să fii lăudat pentru ce ai făcut, mai degrabă ești criticat pentru ce ai făcut, și totuși eu cred că la o astfel de marjă de eroare toată lumea ar trebui să se ridice în picioare să aplaude, însă nu îndrăznesc să vă promit că membrii comisiei noastre o vor face. Poate că am putea mai degrabă să ne întrebăm cum se întâmplă să se ajungă la o marjă de eroare de 0%. Aceasta ca introducere. Oricum ne-aș bucura foarte mult să avem o marjă de eroare în general foarte mică și totuși avem uh, întrebări către dumneavoastră, către comisie, pentru că noi, comisia noastră, ne ocupăm de chestiuni care privesc și portofoliul dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu, trans transferul de la un buget uh, pe, orientat pe input la un buget orientat pe, spre performanță sau atunci când e vorba de ceea ce poate să facă Comisia pentru a putea să responsabilizeze statele membre cu privire la declarațiile uh, Uh, pe care trebuie să le dea acestea, o temă la care lucrează și domnul Mulder de mai mulți ani și care încearcă să îmbunătățească și obligația de raportare a statelor membre și transparența la nivelul statelor membre. Bun venit așadar, domnule comisar, bun venit și tuturor reprezentanților Curții de Conturi. Aș vrea să trecem la primul uh, punct um, de pe ordinea de zi, dar aș vrea mai întâi să salut pe domnul Muguruza. Vreau să votăm însă la primul punct o adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii despre ordinea de zi, atunci considerăm că ordinea de zi este aprobată. Vreau să vă atrag atenția că această reuniune este transmisă live pe internet și că aveți uh, interpretare și că această reuniune este așadar și pe web stream. Aș vrea apoi să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și înainte să îi dau cuvântul domnului Tome Muguruza, reprezentantul Curții de Conturi, aș dori mai întâi să salut un grup de vizitatori din uh, țara mea, din uh, landul Baden-Württemberg. Este vorba de tinerii liberali, uh, biroul tinerilor liberali care sunt aici la noi la Bruxelles în vizită și vă urez bun venit. Cam atât din partea mea și acum vreau să-i dau cuvântul în primul rând reprezentantului Curții de Conturi, domnul Tome Muguruza. Vă rog. dear members of the budgetary control committee dear commissioner chapter nine of the court's annual report presents the results ne cerem scuze, s-a resetat sistemul și s-a blocat tehnica. Așadar, preluăm de aici de unde auzim. Sunt aici pentru a vă vorbi și despre grupul de politici uh, cu privire la cheltuieli, care reprezintă 7% din uh, plățile făcute în 2012 ex, uh, cheltuielile pentru resursele umane, precum salarii sau contribuții sau pensii, pentru clădiri, pentru energie, comunicații și tehnologia informației. În scopul, uh, cu scopul uh, de auditare, în 2012, Curtea a introdus trei îmbunătățiri principale spre deosebire de anii trecuți. În primul rând, îmbunătățirea legată de numărul de tranzacții auditate Uh, care acoper uh, de obicei cheltuielile administrative a tuturor instituțiilor și forumurilor. Iar uh, a fost vorba de 151 de tranzacții, iar în 2012 a audit s-au azitat 56 de tranzacții. A doua îmbunătățire se referă la armonizarea abordării Um, erorilor în domeniul um, achizițiilor publice și a uh, capitolelor corespunzătoare din raportul curții. Din 2012, procedurile de achiziții care au fost uh, auditate au fost auditate în sensul uh, erartei de eroare. O altă îmbunătățire mm, de la, pentru 2012 se referă la supravegherea instituțiilor aferente. În acest sens, Curtea a făcut uh, examinări profunde a mai multor instituții și aceasta pe bază de rotație. Aceste examinări, aceste valori s-au referit mai ales la proceduri de achiziții și la resurse umane. În 2012 s-a auditat Parlamentul European și Consiliul. Precum uh, s-a întâmplat și în anii trecuți, rezultatul acestei evaluări este pozitiv și Curtea a tras concluzia că tranzacțiile care sunt legate de cheltuielile administrative și altele în 2012 sunt legale și uh, corecte. Mai concret, Curtea a constatat că numai unul din, una din 151 de tranzacțiile care, din tranzacțiile care au fost testate au fost afectate de erori și, de obicei, uh, rata de eroare care a fost estimată de către Curte este de 0%. Curtea a tras de asemenea concluzia că sistemul de supraveghere și control pentru cheltuielile administrative ale instituțiilor sunt conforme cu cerințele regulamentului financiar. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Curtea nu a detectat uh, erori sau uh, puncte slabe foarte evidente în supraveghere și în sistemele de control ale instituțiilor și ale forurilor. Însă, totuși s-au găsit anumite lacune în anumite proceduri de achiziție și în ceea ce privește uh, gestiunea contribuțiilor sociale. Bazându-se pe rezultatele și concluziile sale pentru 2012, Curtea recomandă ca Parlamentul și Consiliul să se asigure că ofi- oficiile de autorizare pot să îmbunătățească planificarea, coordonarea și performanța procedurilor de achiziții publice prin uh, controle corecte și corespunzătoare și o mai bună îndrumare. stau la dispoziție, bineînțeles, pentru orice întrebare și orice clarificare pe care ați dori eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule Tome Muguruza. Îi dau cuvântul acum raportorului, domnului Piper, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimate doamne, stimați domni de la Curtea de Conturi. Mă bucur foarte mult să avem astăzi ocazia să discutăm despre administrația internă și despre gestiunea administra- administrației interne. Mă bucur foarte mult să fi auzit raportul dumneavoastră și mă bucur și să văd că a scăzut marja de eroare de la 0,1 la 0,0%. Cu toate acestea, aș vrea să vă pun o serie de întrebări care au fost, au fost prezentate și uh, în scris și care au fost uh, spuse și uh, de către colegii mei. E vorba de procedurile de achiziții publice, de licitații publice, e vorba de punerea în aplicare a unor tratate, uh, unor contracte, e vorba de plata salariilor, calcularea acestora. Deci, pentru noi, e destul de interesant să vedem cum sunt interpretate toate aceste informații cu privire la personal, cum sunt gestionate conflictele de interes în uh, același domeniu și aș vrea în final de asemenea să vorbesc și despre așa numitul caz Ziegler. În primul rând, în legătură cu ultima descărcare, pentru că aici e vorba de dispoziții de personal. În ultima rezoluție a Parlamentului, am spus că avem mai multe întrebări cu privire la tabelele de salarii, la, la contractele pe durată determinată și contractele pe durată nedeterminată. Și ni s-au dat uh, câteva răspunsuri deja fără să fi primit un răspuns foarte clar. Am înțeles doar că există structuri foarte clare, dar că, de exemplu, la, în ceea ce privește mobilitatea și călătoriile personalului uh, mai în din managementul superior, comisia pare să aibă dubii care, să fie, care sunt călătorile care se pot, care pot să fie supuse acestor reguli, cum se hotărăște cheltuiala de cazare și așa mai departe. Deci am vrea să ne mai dați un răspuns despre criteriile care se folosesc pentru categorisirea acestor uh, misiuni și dacă aveți mai multă marjă de manevră în acest caz. Am și o a doua întrebare care se referă la formarea profesională a angajaților și aici aș vrea să vorbim tocmai de personal din nou. E vorba de un program de dezvoltare profesională pentru angajați, un program foarte complicat, dar foarte de substanță. Până la urmă, Europa trăiește din calitatea angajaților săi Totuși, în ceea ce privește costurile și uh, beneficiile acestor programe de dezvoltare profesională, avem întrebarea următoare și anume dacă s-a făcut o confruntare în ceea ce privește investiția în personal și rezultatul pe care îl scontați după aceste investiții de carieră în personalul respectiv dacă sunteți satisfăcut. Apoi, în ceea ce privește procedura de angajare, ca atare, avem câteva întrebări de asemenea. Pentru noi, din afară, nu este întotdeauna foarte transparent care sunt criteriile care se aplică în momentul în care sunt angajate persoane pe contract sau funcționari sau care sunt uh, premizele calitative pe care trebuie să le aducă un candidat. Aș vrea să vă pun în acest context o întrebare. Și această întrebare este valabilă și pentru Curtea de Conturi concursul care trebuie dat pentru ca să devii uh, funcționar la comisie sau funcționar înalt este un concurs pe care îl organizează comisia. E vorba de același concurs pe care trebuie să-l dați atunci când vreți să deveniți, de exemplu, administrator la Curtea de Conturi sau, la, uh, sau funcționar la Curtea de Conturi sau Curtea de Conturi are un concurs uh, independent pe care îl organizează pentru viitorii săi membri. Există diferențe, recrutați uh, din același uh, pool de candidați uh, angajații dumneavoastră, deci la Curtea de Conturi și la Comisie. Aș mai avea apoi și alte întrebări care au fost puse mai ales de către colegi. Aș vrea să vă amintesc de o scrisoare a domnului Teurer din 19 aprilie 2013 către comisarul Șemeta, în care îl întreba despre evitarea conflictelor de interes. Dumneavoastră, vicepreședinte al Comisiei, domnule Șefcovici, ați menționat, citez, că renumirea lui Michel Petit ca și membru al Comisiei ad hoc de etică nu reprezintă un conflict de interese. Citez mai departe, sarcina Comisiei de etică ad hoc este să verifice armonia dintre activitatea viitoare a comisarilor cu uh, codul de conduită al comisarilor și cu activitățile în curs. Deci aș vrea să vă întreb atunci care sunt condițiile pe care le impune Comisia domnului Michel Petit și în ce măsură dumneavoastră ați contribuit prin condițiile pe care le-ați pus să uh, evitați un conflict de interese. O a doua întrebare în legătură cu aceeași temă. De ce a decis Comisia să îi prelungească mandatul domnului Michel Petit, în timp ce dumneavoastră, domnule Șefciovici, în scrisoarea dumneavoastră spuneați că, și citez din nou, a existat uh, de curând uh, câteva rezerve cu, cu privire la comportamentul domnului Michel Petit în cazul Dali. O altă întrebare. Nu a existat alți candidați sau suficient candidați pentru Comisia de Etică sau uh, a fost uh, obligată comisia să îl aleagă pe domnul Michel Petit ca președinte al acestei comisii și dacă da, care au fost criteriile? Apoi o altă întrebare suplimentare cu privire la întrebarea 21 pe care am adresat-o și domnului comisar Pibalx. Și aici e vorba de conflict de interese și comisia a răspuns și citez că nu există decât un, uh, nu cunoaște decât un singur uh, trimis special al uh, Comisiei de Etică, care a fost membru înainte și în comis, în, a fost înainte și angajat și vrea să știe de asemenea care, vreau să știm exact care este uh, care este explicația pentru faptul că timp de 2 ani nu a avut uh, dreptul să fie implicat în, în contracte semnate de uh, Direcția Generală DEFCO. Și aici eu citez din Al Algeria, Armenia, Azerbaijan, Egipt, Iordania, Liban, Moldav, Moldova, Palestina, Siria, Tunisia și Ucraina, acestea fiind țările cu care nu putea uh, se puteau semna contracte de către dumnealui. Aș fi vrut să vă întreb atunci de ce această limitare nu s-a pus în practică decât 2 ani și de ce aceste țări au fost exceptate, de ce au fost numite uh, separat. Și în al treilea rând aș vrea să vă întreb dacă este adevărat că această IMG, adică grupul de management internațional de gestiune, are și experți în domeniul uh, climei, în domeniul mediului și uh, a acceptat și un mandat în ceea ce privește schimbările climatice și dorește până și a primit până în 2012 5,5 milioane de euro, mai ales 1,5 milioane de euro pentru un proiect în Myanmar, în timp ce fostul uh, funcționar al comisiei care a tratat acest caz în timpul anului 2011 a lucrat la DG Climă, la comisie. Și dacă este adevărat, de ce țara Myanmar nu a fost și ea inclusă în lista dinainte pe care am primit-o, de fapt, de la domnul comisar Pibags? Cam atât chestiunile sau întrebările critice. Vedeți că în ciuda celor 0,0% marjă de eroare, Totuși, în calitate de organ de control parlamentar, putem să avem și întrebări suplimentare, deci ne bucurăm acum de răspunsurile dumneavoastră. Mă mulțumesc foarte mult, uh, domnule Piper, pentru aceste remarci introductive. Aș vrea să vă rog acum pe dumneavoastră, domnule comisar, să ne prezentați uh, opinia dumneavoastră și după aceea voi deschide dezbaterile cu coordonatorii mai întâi. Domnule comisar, aveți cuvântul, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, stimați colegi. Bun venit și grupului din Baden-Württemberg. Cred că este bine ca tinerii să fie interesați în Uniunea Europeană, chiar și în aspecte atât de tehnice pe care le veți auzi în această audiere, pentru că, într-adevăr, este foarte important să ne asigurăm că banii contribuabilului sunt bine cheltuiți și bine controlați. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a discuta această chestiune a descărcării de gestiune. De asemenea, aș dori să mulțumesc și domnului Pudura, dar și întregii curți de conturi. Pentru că, sigur, dacă putem să fim mândri de a avea o astfel de rată de eroare de la 0, acest lucru datorează și unui schimb strâns de păreri cu Curtea de Conturi, pentru că acest lucru este în beneficiul Comisiei și altor instituții în scopul menținerii procedurilor uh, administrative de un nivel ridicat și pentru mine este important ca politician să existe această verificare independentă a cheltuielilor. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru că aici dumneavoastră reprezentați uh, întregul Parlament European și aș dori să vă mulțumesc pentru colaborare, dar și presiunea constructivă care face ca noi să fim întotdeauna uh, pregătiți să răspundem uh, dificilor întrebări care vin din comisia dumneavoastră. Așa cum am făcut-o și săptămâna trecută când am încercat să răspundem la 50 de întrebări pe care le-am primit din partea staffului dumneavoastră pentru această întâlnire. Dacă îmi permiteți, am să trec la chestiunile menționate de domnul raportor. Însă cele două chestiuni pe care le-am pregătit uh, pentru această întâlnire se referă la uh, cele două teme, de fapt, pe care doriți să le menționez aici în introducere. Reforma statutului personalului, în urma unor uh, negocieri foarte dificile pe CFM, Iată că multe lucruri s-au creat s-au clarificat și de asemenea și economiile în urma reformării statutului funcționarilor. E vorba de circa 2,8 miliarde până în 2020 și apoi 1,6 uh, miliarde odată ce s-a pus în aplicare această reformă. Cum am ajuns la astfel de economii cu 5% reduceri uh, de personal și cu reformarea statutului funcționarului public care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Această reformă intervine la 9 ani după ultima reformă majoră în ceea ce privește regulamentul de personal și aici uh, aș dori să menționez că datorită bunei colaborări cu Parlamentul European am reușit să introducem schimbări structurale la acest regulament de personal, în special în ceea ce privește uh, pensiile și în pofida complexității acestei uh, teme, am reușit să o facem fără să împiedicăm activitatea serviciilor. Știți probabil că au loc uh, modificări semnificative, că salariile și pensiile vor fi înghețate pe 2013-2014, timpul de lucru va crește la 40 de zile, uh, de ore, îmi cer scuze, pe săptămână, deci uh, cea mai lungă săptămână de lucru din Europa și, de asemenea, pe termen lung, drepturile de pensii se vor reduce. Acestea însă, în contextul în care am menținut în altele standarde de calitate pentru personalul european. De asemenea, am propus 5% uh, reduceri de personal, care ține cont de reducerea cu 1% din locurile vacante pentru fiecare direcție generală până în 2020. În practică, 250 de post, la 250 de posturi se va renunța deja de anul viitor. Comisia este uh, singura instituție care prevede o schemă de personal uh, redusă al treilea an la rând. Am avut multiple discuții și cu dumneavoastră cu privire la modul în care am putea îmbunătăți uh, controlul, screeningul pentru toate posturile uh, de la comisie, scăderea uh, posturilor administrative și creșterea numărului de experți. Intervenție din sală, fără microfon. Știu, spune domnul comisar, că este una din întrebările dumneavoastră și mă voi referi la aceasta. Și de asemenea, important de subliniat este și faptul că chiar dacă acest screening ne ajută să demonstrăm cât de mult Comisia ajută alte instituții, pentru că oferim servicii pentru acestea, e vorba astăzi de 1700 de norme întregi, care sigur că corespund unui număr de 1700 de locuri de muncă. Iată cum încercăm să generăm economii la scară pentru bugetul Uniunii și fără a număra aceste servicii pentru alte instituții și organisme, 20,5% din posturile comisiei erau dedicate în ianuarie 2013 unor funcțiuni uh, administrative și um, de organizare și mi-aduc aminte ultima dată când am avut această discuție cu doamna Gresle era pe undeva la 35%, deci asta un uh, trend descrescător. Atunci când e vorba de modul în care vom îndeplini noi priorități, noi obiective și nu este doar întrebarea pentru comisie și sper că vom discuta puțin și despre agenții, pentru că sigur că e dificil atunci când ai o serie întreagă de atribuții noi și am discutat acest lucru și cu colegii mei, însă acest lucru se poate face doar prin reutilizarea uh, personalului existent și în cadrul reducerilor uh, agreate. Aceasta este provocarea pentru următorul an, dar și pentru următoarele perspective financiare, dar probabil și pentru alte instituții, pentru că este obligație pentru toată lumea. De aceea, cred că se impune o restructurare a serviciilor. Am încercat deja să construim servicii suport care sunt uh, împărțite între mai multe Um, direcției generale pe care le oferim și altor instituții. Am încercat să simplificăm procedurile de lucru, astfel încât să putem economisi uh, personal și să fim mai eficienți. Dacă îmi permiteți și câteva observații cu privire la chestiunea agențiilor descentralizate, pentru că împreună cu doamna Gresle și alți membri acestei comisii, timp de ani de zile am uh, lucrat la acest dosar a fost o treabă foarte importantă pentru că am asistat la o creștere semnificativă a numărului de agenții descentralizate. Prima, care a fost înființată în 75, apoi 10 în, au existat în 2010 și în momentul de față 30. Creșterea a fost uh, destul de spontană și de aceea cred că este important să vedem cum putem să gestionăm mai bine aceste agenții descentralizate și mă bucur că am reușit să cădem de acord cu privire la acest pachet în ceea ce privește abordarea comună privind agențiile descentralizate, care reprezintă un punct de referință important pentru crearea vi- unor eventuale viitoare agenții și pentru reforma celor existente. Și aici um, vreau să vă solicit sprijinul dar și mm, o orientare politică din partea dumneavoastră, pentru că unul din obiectivele clare din această abordare comună a fost că ar trebui întotdeauna să vedem, uh, să căutăm posibile sinergii, uh, posibile fuzionări pentru a duce mai multă claritate în lumea acestor agenții descentralizate. Am uh, încercat acest lucru, am propus o fuziune între Europol și uh, IPOL, um, care au o agendă care vine din același domeniu de activitate, cooperarea poliționească și uh, formarea în domeniul poliției și am considerat că ar fi bine dacă le-am reuni am vrut să vedem uh, ce, la ce raționalizare de personal și la ce economii s-ar ajunge. Și aș dori să, vă, să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținerea acestei abordări. Din nefericire nu a fost suficient pentru că această propunere nu a beneficiat uh, de uh, susținere și la nivelul Consiliului. Cu toate acestea, la nivelul Comisiei nu renunțăm. Vom folosi această abordare inter instituțional, acest acord interinstituțional. Știu că există și un grup de lucru interinstituțional sau respectiv va fi creat pentru a vedea care ar fi alte posibile sinergii în ceea ce privește agențiile, dar între timp vom folosi acest acord ca punct de referință atunci când se vor revizui documentele uh, care vizează agențiile. Și cred că aici pot să trec și la a răspunde la întrebările formulate de raportorul nostru. În ceea ce privește prevenția și gestiunea conflictelor de interese la nivelul agențiilor și dânsul, sigur, a venit și cu câteva întrebări concrete. În regulamentul de personal sunt prevăzute deja un set întreg de reguli cu privire la medierea unor astfel de uh, conflicte și s-au făcut progrese și în ceea ce privește noul regulament uh, reformat. Există și orientări uh, îmbunătățite în care uh, un număr mult mai mare de actori din agenții sunt vizați decât uh, personalul uh, la care se referea uh, Uh, statutul personalului până acum. Este vorba și de directorii uh, bordului de administrație, experți în comitetele științifice, dar și membrii din comitetele de apel. Iată că cu aceste propuneri pe care le facem, nimeni nu mai uh, scapă de la respectarea regulilor care vizează evitarea conflictelor de interese. Și cred că aceste orientări vor fi uh, studiate uh, în detaliu de comisia dumneavoastră, lucrând la perfectarea acestora vă vor parveni cât de curând și știu că președintele dumneavoastră a prevăzut o reuniune pentru a le discuta undeva la începutul lunii ianuarie de anul viitor și atunci vom avea posibilitatea să le discutăm și cu siguranță vor exista foarte multe contribuții și din partea dumneavoastră în ceea ce privește îmbunătățirea acestui proces și mai departe. Pentru a finaliza partea introductivă, sper că am reușit să vă convingem că nu nu considerăm că o administrație onestă, cinstită, care muncește uh, din plin, este ceva de la sine obișnuit și de aceea am luat măsuri pentru transparentizare, pentru respectarea standelor etice și vrem să demonstrăm prin uh, aceasta și angajamentul nostru absolut de a aduce plus valoare banilor contribuabilor europeni sub forma unor bune performanțe administrației europene. Și dacă îmi permite să mă refer și la altă întrebare, nu știu dacă le am aici în ordine, dar sunt sigur că dacă uiți ceva îmi veți aduce aminte. Așa cum uh, am scris în ceea ce privește concursul EPSO. După cum știți, EPSO este o agenție interinstituțională care oferă își oferă serviciile nu doar uh, Comisiei, chiar dacă suntem principalul client, dar și altor instituții europene. Deci este un furnizor de servicii pentru toate instituțiile europene. Sigur, dacă vorbim de modul în care schimbăm sistemul de recrutare și modul în care am vrut să ne asigurăm că sistemul este unul corect și că Uh, facem rost de cei mai buni oameni de care avem nevoie și că testul este adaptat uh, necesităților și din perspectiva cadrului lingvistic. Am introdus acest uh, sistem a centrului de evaluare, care cred că aduce rezultate mult mai bune decât un interviu de o jumătate de oră, pentru că testarea experților timp de o jumătate de zi într-un domeniu precum mediul îți poate oferi o mai bună fundamentare a deciziei dacă respectivul candidat este sau nu potrivit pentru funcția respectivă. Avem uh, trei perioade de test majore pe an în funcție de situația uh, concretă și uneori și în funcție de deciziile Curții de Justiție, dar uh, ideea este ca pentru generaliști testele să aibă loc primăvara, personalul uh, administrativ în vară și traducătorii în uh, toamnă. Dacă mă întrebați cum anume se recrutează specialiștii pentru audit, de exemplu, Există competiții speciale pentru audit care se susțin um, în aceeași sesiune pentru toate instituțiile europene, pentru că nu doar Curtea de Conturi are nevoie de buni auditori, ci toate instituțiile europene și fiecare direcție generală. În ceea ce privește misiunile, acestea sunt foarte clar uh, descrise în ghidul pentru misiuni, Există reguli aplicabile tuturor, sunt plafoane foarte clar stabilite pentru hotel, derogările sunt posibile, dar acestea sunt foarte rare, dar atunci când mă refer la derogări, acestea vizează situații în care trebuie să fii într-un anume loc de desfășurare din motive de securitate, unde hotelul a fost uh, decis de uh, gaz, deși uneori e foarte greu să găsești um, cazare în limita plafonului respectiv, dar este doar pentru situații excepționale. Un buget bazat pe performanță cred că este o temă excelentă pentru viitor. Cum ne putem asigura că nu verificăm doar dacă banii au fost cheltuiți corect, în conformitate cu procedurile. Adică, dacă construim un aeroport, dacă acesta a fost construit în conformitate cu regulile de achiziție publice și cu toate celelalte reguli bugetare suplimentare. Dar trebuie să punem întrebarea dacă avem nevoie de aeroport, dacă aduce economiei uh, rezultatele scontate, atunci abia este o bună investiție. Și acest lucru impune o evaluare mult mai complexă este până la urmă o provocare pentru viitor. Cred că vis-a-vis -vis de bugetul nostru acest lucru s-ar aplica mai mult în uh, părții 1 la 4, pentru partea 5. Am putea să ne gândim cum anume am putea folosi criteriile de performanță pentru a evalua eficiența instruirii. Dacă aceasta ajută, dacă performanțele au crescut, și când am verificat uh, costurile pentru instruire, formare, dar și defalcarea, cine a beneficiat de această uh, formare, câte zile, nu o să fiți surprinși că cel mai ridicat număr de zile, undeva 10-11, a, a fost uh, din partea categoriei de auditori, pentru că este, există un nou regulament și care trebuie pus în aplicare și avem nevoie de auditori uh, buni și importanța acestora e clară pentru toată lumea, aduce la mai puține erori pentru instituții și aduce o valoare mai clară în ceea ce privește fondurile. În ceea ce privește chestiunea conflictului de interese, voi fi foarte sincer vis-a-vis -vis de întrebarea adresată domnului Pibalks și um, partea cu IMG, nu sunt în măsură să reacționez astăzi dacă n-am știut că va interveni în discuție și nu aș vrea să speculez uh, asupra unei chestiuni atât de sensibile acum. Dacă doriți, voi reveni cu un răspuns concret, însă vă asigur că dacă se va impune să analizăm lucrurile mai în profunzime, se va putea face acest lucru prin capacitățile noastre IDUC. În ceea ce privește întrebarea legată de Michel Petit, aici vreau să vă spun că a fost o chestiune pe care am discutat-o și împreună cu mediatorul european sunt convins că Comisia de Etică va, fi o va avea o perioadă destul de aglomerată la începutul anului viitor, pentru că se renoiesc um, o serie de posturi, uh, comisarii își încheie mandatul pentru comisie și sunt conștient de importanța acestei comisii, în special în anul viitor. Și de asemenea, vă promit că mi-am notat aceste întrebări și vom analiza să vedem cum anume putem proceda, pentru că atunci când apare această perioadă sensibilă, și când Comitetul de Etică va elabora răspunsuri, că o va face în așa fel încât să nu existe întrebări suplimentare în ceea ce privește activitatea și performanțele sale. Apoi, Cred că am răspuns la toate întrebările din uh, prima rundă. Mulțumesc, domnule comisar. Acum am să deschid dezbatere și mai întâi voi da cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. Și pentru început, uh, PPE, doamna Gresle. Domnul comisar, am uitat să menționez cifrele absolute, dar voi reveni și cu acestea. Este o discuție de ani de zile în ceea ce privește aceste cifre absolute. Mulțumesc însă pentru bunăvoința de a veni în comisia noastră și pentru răspunsurile care au, au avut o interpretare mai puțin malefică decât suntem obișnuiți. În ceea ce îl privește pe Michel Petit, pe 11 iulie 2013 ne a comunicat că domnul Petit nu a avut niciun rol în ceea ce privește um, mandatul sau finalizarea mandatului domnului Dali. Dar acest lucru nu e adevărat, că pe 8-9 mai a existat un uh, telefon, o convorbire între doamna Dei și domnul Petit pe această temă. Aș dori să mă refer în special la rolul dânsului în această comisie. Când dumneavoastră spuneți că nu există niciun fel de interferență între Comisia de Etică și uh, ceea ce face domnul uh, Petit, uh, nu e neapărat adevărat, pentru că probabil 20 de comisari vor părăsi Comisia în cele ce urmează. Poate că dumneavoastră veți reveni și atunci veți fi, veți trebui să reveniți uh, din nou la audiere în fața Parlamentului și cel târziu atunci va trebui să ne dați un răspuns. Cum de a fost numit acest domn Michel Petit, dat fiind faptul că există un clar conflict de interese. Și în cazurile de litigi, în ceea ce privește directiva tutunului, a semnat pentru comisie, iar uh, acum semnează pentru uh, partea industriei, dacă aceasta devine matrița pentru uh, ceea ce se întâmplă cu comisarii după finalizarea mandatelor lor și la funcțiile pe care acestea le pot ocupa, atunci vom mai avea multe divergențe. Vă întreb de ce Michel Petit a fost redesemnat, pentru că iarna trecută ar fi existat uh, posibilitatea să îndepărtăm o construcție uh, din aceasta greșită fără a crea mari valuri. În ceea ce privește statutul de personal, am înțeles că acesta este un izvor de mare diversitate și că Comisia folosește de asemenea uh, lucrători din partea unor agenții de intermediere în conformitate cu legislația belgiană. Statistica pe care ne-ați prezentat-o, aici vreau să vă întreb dacă aceasta cuprinde și agențiile executive sau nu, pentru că constat că în special în agențiile executive apar foarte mulți lucrători angajați prin intermediul acestor firme de intermediere și o evaluare a acestei construcții. Lucrători angajați de firme intermediare în serviciu public. N-am mai auzit de așa ceva până acum și mi se pare interesant că Comisia apelează la un astfel de instrument. Care sunt planurile în continuare? Se va continua așa? Se vor schimba lucrurile vis-a-vis -vis de acești lucrători? Și apoi, În ceea ce privește zilele de absență și mm, are legătură cu întrebarea 3. Dacă calculăm cu 200 de zile de muncă, ajungem la 7,3% absențe. Agențiile calculează cu 198 de zile de lucru Aici apar zile de absență de circa 14 zile. În Germania, perioada medie de absență este 10 zile și uh, în serviciul public uh, uh, este poate puțin mai ridicată, dar cei mai buni sunt, uh, de pildă, cei din Bavaria, cu circa 3%. Pe mine m-ar uh, interesa și aici vă spun că procentul l-am calculat singură, 7,3. Cum um, evaluați acest procent? Este mult, este puțin sau trebuie să întreprindeți ceva? Și aș mai avea întrebare legată de cazul Ziegler, întrebarea 34. Este o chestiune foarte interesantă unde Comisia a favorizat un, uh, o, sau atacat o firmă datorită unor convenții de, pres, de preț și așa ceva nu se poate. Câte cazuri uh, au fost uh, tratate de Olaf care au avut legătură cu uh, Ziegler. S-a vorbit de 34 și a trebuit totuși să zâmbesc un pic pentru pe sub mustață. Și mi-ar face mare bucurie când, dacă mi-ați spune când anume se va vorbi despre actele delegate vis-a-vis -vis de anexa 10C. Uh, e foarte bine dacă vis-a-vis -vis de diplomații noștri uh, lucrurile se îmbunătățesc și vreau să știu uh, ce vă propuneți în acest sens. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul grupurilor uh, politice în funcție de mărimea lor. Văd că PP renunță și atunci uh, urmează domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte scurtă. La anul vor avea loc uh, alegeri. Nu știu dacă dumneavoastră veți rămâne în cadrul comisiei. Însă dacă acesta este cazul, atunci la anul pe vremea aceasta, oamenii care se află în cabinetul comisarilor își caută un loc mai bun de muncă. La serviciile comisiei, acest termen, termenul folosit este de parașutaj. Este vorba așadar de funcționari publici care au fost sau nu parte din cabinetul unui comisar și au șanse din ce în ce mai mici ca să fie promovați în funcție de unde au lucrat în cadrul comisiei. Comisia recunoaște acest fenomen și cum dorește să se asigure că la anul, când va exista o lipsă de supraveghere de control parlamentar, să spunem între iunie și noiembrie, cum va asigura așadar Comisia că promovările sunt corecte și libere? Thank you very much. Mulțumesc, Ian. Dau cuvântul lui Bart Stas acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegii Grasle cu privire la întrebarea care se leagă de domnul Michel Petit. Într-adevăr, cred că acolo există un conflict de opinie. După cum a spus acesta, el a spus că s-a, era direct implicat în acordurile cu privire la acordul acordurile Philip Morris, iar la noul său loc de muncă lucrează la o, nou, la o mare firmă de tutun, și, însă în continuare este președintele Comisiei de Etică. Cum se justifică acest lucru? Apoi, în ceea ce privește răspunsurile pe care ni le-ați dat, vis-a-vis -vis de întrebările 34 și 44. La 34 este să avem OMS-ul și industria tutunului și FCTC. Este vorba de Convenția Cadru privind controlul tutunului. Aici avem tratamentul pentru lobbyiști, articolul 5,3, aceștia pot avea contacte doar în cadrul legislației și acest lucru trebuie să facă în mod complet transparent. Cred că răspunsul dumneavoastră la întrebarea 43 a fost foarte general. Dumneavoastră spuneți că avem suficiente regulamente în așa fel încât să dispunem de um, garanțiile necesare. Eu mă îndoiesc. Totul trebuie să fie foarte deschis și foarte transparent. Am impresia că nu este cazul însă. Apoi, la 44 avem uh, un caz mai general. Aici era vorba de transparența în ceea ce privește uh, contactelor funcționarilor Comisiei Uniunii Europene cu lobbyiștii. Și să faceți referire la dispoziție care există deja și de care vă ocupați cu domnul Vilan, vicepreședintele Parlamentului. Uh, dar cred că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Consolidarea registrului de transparență trebuie să fie obligatoriu? Cine trebuie să se înregistreze? Ce fel de informații trebuie să furnizeze? Nu cred că la acel grup de lucru se discută cu adevărat despre transparența contactelor dintre funcționarii comisiei sau altor instituții cu lobbyiștii. Ați putea fi un pic mai clar cu privire la aceste aspecte? Și, în concluzie, aș dori să vă mai spun un lucru. Grupul de lucru la care lucrați împreună cu Viland. Bine, dacă acesta își va termina lucrările înainte de iunie, asta aș dori să știu. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Pentru această rândă de întrebări se pare că nu. Bine. Domnule comisar, vă dau cuvântul ca să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește chestiunea cu domnul Michel Petit, am înțeles. Este foarte clar. Dar în același timp trebuie să vă spun un lucru. Încă discutăm la nivel intern mai ales având în vedere anul viitor, care ar trebui să fie compoziția ideală a Comisiei de Etică? Ar trebui să fie mai mare? Ar trebui să rămână așa cum este? Cine ar trebui să facă parte din ea? S-a pus această întrebare, însă se pare că a fost și un uh, răspuns parțial. De ce a fost ales domnul Petit ca să fie președintele acestei comisii? Motivul este că este un fost director general, știe cum funcționează, a fost un director general respectat la nivelul serviciului juridic, are o reputație legală foarte solidă. În toate cazurile în care Comisia de Etică a adoptat decizii și a emis afirmații, era vorba de expertiză și era foarte important acest lucru. Dar nu trebuie să uităm că mai sunt și încă alți membri ai Comisiei de Etică și deciziile respective sunt luate în comun. Înțeleg care este problema, înțeleg că este o chestiune sensibilă. Ați fost foarte clar în acest sens. Și în ceea ce privește discuția cu ombudsmanul și așa mai departe. Și acum încercăm să vedem cum putem să punem în aplicare acest sistem în așa fel încât să nu vă să nu aveți îndoieli cu privire la calitatea muncii Comisiei de Etică, pentru că poate că la anul um, Comisia de Etică va trebui să ia anumite decizii, multe decizii. Voi continua și acum cu întrebarea domnului Stas cu privire la OMS, regulile OMS pentru întâlnirile cu lobbyiștii din industria tutunului. Cred că regulile sunt foarte clare. Trebuie să fie informații publice, trebuie să existe procese verbale ale acestor întâlniri și acestea trebuie publicate pe internet. Practica aceasta se urmează la comisie, vă asigur de acest lucru și le aducem aminte tuturor uh, angajaților de acest lucru. Mai ales la ultima săptămână dedicată etici de acum două săptămâni, am pregătit un set foarte clar de reguli pentru a preveni apariția unor conflicte de interes. Am prezentat și regulile adiționale din partea sistemului OMS. Iată așadar că, într-adevăr, la Comisia Europeană ne vom asigura că se pun în aplicare aceste reguli și se respectă. În ceea ce privește grupul la nivel înalt, vom avea o întâlnire a acestuia mâine la uh, ora 1 la Parlamentul European. Salut colaborarea cu vicepreședintele Vilan și cu alți coraportori. Dezbaterile sunt foarte uh, înverșunate. Dorim să ne asigurăm că sistemul pe care îl vom pune în aplicare va fi și mai bun, va fi mai transparent, va fi mai cuprinzător decât cel pe care îl avem la ora actuală. Voi încerca să mă țin de program așa cum a fost aprobat acesta. Încercăm să încheiem lucrările la nivelul grupului înalt, sperăm la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Concluziile acestui grup de lucru vor fi prezentate și Comisiei AFCO și posibil plenarei înainte să se încheie mandatul actualului Parlament. Sper că vom respecta acest program. Cunoscând progresul înregistrat de experți în pregătirea raportului, cred că putem să ne ținem de acest program. Vom reuși, într-adevăr. Ce vă mai pot spune? Avem trei probleme principale de care încerc să mă ocup în mod personal în ceea ce privește registrul de transparențe. Registrul transparenței. Împreună cu domnul Viland încercăm să convingem și Consiliul să ni se, al- să ni se alăture. Am invitat reprezentanții Consiliului să fie observatori la lucrările grupului la nivel înalt. Se vor, ne vom întâlni cu președinția lituaniană săptămâna viitoare, cred. Ar fi un semnal foarte important dacă ni s-ar alătura și Consiliul. În această chestiune foarte importantă, toate instituțiile uh, trebuie să coopereze. De la nivel ministerial există un sprijin foarte puternic. Astfel vom putea să trecem peste toate diversele probleme legale și de altă natură care au fost ridicate către statele membre. Apoi, alte două probleme, oarecum proaspete, avem ceva informații noi. M-am întâlnit cu anumite asociații juridice din Bruxelles. Una dintre criticile pe care le-au cel mai des este următoarea. Chiar dacă acoperim 70% din afacerile implicate, prin registrul uh, de transparență și doar agențiile de lobby, lipsește o parte foarte importantă, și anume firmele juridice. Am avut o întâlnire a părților interesate alături de vicepreședintele Vilan și am avut uh, un schimb de opinii foarte interesant. Am spus că trebuie să cooperăm ca să găsim o soluție. de partea dumneavoastră ar fi din ce în ce mai multă presiune din partea publicului de ce nu uh, luați parte, iar uh, de partea noastră, bineînțeles, uh, există problema că aceste firme nu sunt acoperite în registru. Și astfel se pune sub semnul de ele însăși natura acestui registru de transparență. Există probleme juridice foarte complicate de exemplu în Spania, obligații constituționale, obligațiile de confidențialitate ale acestor firme de avocatură, însă cred că vom ajunge la o soluție. Iar a treia chestiune despre care aș dori să vorbesc este următoarea. Se vorbește de o prezență din ce în ce mai mare, în prezent și în viitor, a firmelor de avocatură americane în Bruxelles. Motivul este foarte clar. Este vorba de negocierile TTIP dintre UE și SUA. Voi aborda aceste companii odată ce sunt înregistrate ca firme de avocatură în Washington, de ce nu se înregistrează și în Bruxelles? Ele nu înțeleg acest lucru. Mă bucur de sprijinul actorilor interesați în, acest, în această chestiune, deoarece trebuie să aplicăm presiunea asupra lor în așa fel încât să se înregistreze. Cred că astfel am reușit să disipăm și anumite îndoieli și percepții critice, conform cărora registrul transparenței nu funcționează foarte bine. Eu cred că funcționează foarte bine. Avem 6.000 de companii înregistrate, dacă avem 5 uh, uh, angajați în fiecare firmă, avem deja 30.000 de oameni înregistrați, însă trebuie să intre și mai multe companii în registrul transparenței. Acum aș dori să iau în ordine inversă întrebările. Întrebarea domnului Mulder cu privire la cabinet și practica parașutajului. Domnule Mulder, pot să vă spun următorul lucru. Cunosc mulți funcționari de la Comisie și de la Parlament. Sunt convins că, acești, că aceia care au dis, care au beneficiat de cea mai mare mobilitate, au lucrat în diverse direcții generale, au lucrat la cabinet, uneori la Parlament și așa mai departe, au și experiență politică. Aceste persoane sunt funcționarii care nu numai de către mine, dar și de către dumneavoastră, sunt percepuți drept cei mai buni. Este un acord uh, foarte mare, cum că aceștia, aceștia sunt cei mai buni funcționari. Ei au reușit să câștige experiență din toate diversele dosare la care au lucrat și din diversele medii în care au lucrat. Prin urmare, cred că nu ar trebui să încercăm să tratăm, să-i tratăm pe membrii cabinetului drept uh, ca pe niște oameni care au anumite etichete negative. Din potrivă, nu se poate ajunge în cabinet dacă nu ai un trecut foarte solid. De ce? Recent această discuție a apărut și la Consiliul Afaceri Interne. Dacă avem un cabinet de 30-40 de experți, în multe state membre avem uh, secretari, subsecretari, viceministri care formează o piramidă politică. E bine, la nivelul nostru nu există acest lucru. Avem șase membri ai comisiei trei trebuie să fac parte din comisie și trei trebuie să fie în exterior. Sunt disperat să lucrez doar cu oameni foarte competenți. Altfel nu vom putea înregistra progrese. Înțeleg însă care este problema care vă îngrijorează. Vă gândiți că odată ce se intră în pauza parlamentară, nu ne vom respecta regulile. Vă asigur că nu se va întâmpla acest lucru. Avem reguli foarte clare pentru promovări, avem reguli foarte clare și pentru cariere, pentru uh, creșterea personalului în carieră și avem uh, cu resursele umane reguli foarte clare. Am discutat aceste aspecte. Avem foarte mare grijă cu fiecare promovare și, după cum am spus, cred că nu trebuie să etichetăm în mod negativ membrii cabinetului. Ei sunt oameni foarte competenți, lucrează uh, foarte bine, au un uh, istoric foarte solid în ceea ce privește munca lor Și mă cam uh, nemulțumește faptul că există anumite resentimente față de persoanele care lucrează la cabinet. Vă asigur că aceste persoane nu au anumite beneficii nemeritate. Apoi, întrebările doamnei Grasle. În ceea ce privește costurile de deplasare, după lungi discuții cu Parlamentul European pe tema costurilor de relocare, se pare că persoanele... Am decis următorul lucru. Dacă dorim să simplificăm și să facem economii, atunci trebuie să schimbăm uh, statutul personalului am fixat o, un plafon pentru aceste costuri de relocare. Astfel ar fi mult mai ușor din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al proiecțiilor bugetare, să rezolvăm problema. Astfel vom avea și un control bugetar foarte clar. Nu se va trece peste plafonul la care s-a ajuns în prealabil. Veți fi informați cu privire la toate aceste detalii. Apoi, în ceea ce privește concediul pe motive de boală, am uh, niște cifre diferite. Dacă e să analizez cifrele în 2012 și 2011, rata absențelor de la comisie a fost de aproximativ 3,8%. Apoi, dacă ne referim la cifre absolute, reprezintă 13 zile. Putem întotdeauna discuta statisticile, însă aici intră și sâmbătele și duminicile. Dacă e să compar cifrele din statele membre, este vorba de la 3 la 4,5%. Cred că această cifră ați menționat-o și pentru Germania. În Belgia este vorba de 6%. Cred că aici nu avem probleme dacă vedem că există anumite uh, elemente ciudate, întotdeauna verificăm și vom face acest lucru și pe viitor. Vom vedea dacă oamenii într-adevăr sunt uh, bolnavi sau dacă nu cumva abuzează de sistem. În ceea ce privește cifrele absolute, Vă atrag atenție din nou asupra procentajelor și asupra screeningului. Uneori avem anumite uh, modificări cu privire la cine lucrează la o anumită direcție generală. Aproape în fiecare săptămână avem anumite schimbări la nivelul organigramei. Acum vom încerca să reducem numărul de angajați. Se va ajunge astfel la transformări foarte mari la nivelul comisiei. Când uh, le-am prezentat aceste cazuri prima oară directorilor noștri generale, am spus următorul lucru. Dacă doriți să vă pregătiți Direcția Generală pentru Reducerea de Personal trebuie să luați în considerare cifra de 15%. De ce? Pentru că 5% nu mai există. Atât vă luăm. Pentru că trebuie să creăm un număr de posturi libere. Va avea loc un acord politic la nivelul comisiei. Anumite direcții generale, să spunem ECOFIN, vor avea nevoie de mai mulți oameni iar apoi se vor face relocări în nivelul direcțiilor generale și astfel se va optimiza munca la nivelul lor. Astfel de uh, schimbări sunt uh, foarte adesea dificile, pus în practică. E greu să ajungem așadar la o cifră clară care să exprime uh, fără ambiguitate eforturile pe care le depunem. Odată ce începe această transformare, dacă există o cerere foarte solidă, vom, uh, vă vom oferi informațiile respective, însă la momentul acesta nu am cifrele absolute. În ceea ce privește contractele, personalul temporar. Cifra la care se făcea referire în întrebare acoperea doar comisia. Nu cred că erau acoperite și agențiile executive în numărul respectiv. Apoi era și întrebarea cu privire la cazul Ziegler. După cum știți, unul dintre motivele pentru care încă discutăm această problemă este următorul. Compania respectivă, Ziegler S.A., a fost uh, penalizată de către comisie datorită comportamentului său. Este vorba de o decizie a curții. Pe, uh, tac, um, penalizarea respectivă a fost plătită. Era foarte clar că existau probleme compania respectivă și-a adus contraargumente, a făcut referire la comportamentul ofici oficialilor din partea comisiei. Argumentul acesta a fost respins din de către Curtea Generală. Hotărârea a fost uh, s-a făcut apel în fața Curții de Justiție. Comisia a dat în judecată comisia, um, compania a dat în judecată comisia și iată de ce încă discutăm și la ora actuală această problemă. În ceea ce privește oficialii comisiei, noi am trimis acest caz la Olaf. Au avut loc uh, foarte multe investigații. În patru cazuri s-au luat măsuri disciplinare. O reducerea drepturilor de pensie, o, un avertisment scris, aici era vorba de un cuplu, și apoi o, câte, o, un, câte un avertisment non-disciplinar pentru fiecare. Ne-am folosit de toate puterile de anchetare de care dispuneam după aceste anchete foarte detaliate, iată așadar că s-a ajuns la anumite măsuri disciplinare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste răspunsuri foarte detaliate. Încă un coleg dorește să ia cuvântul, domnul Bradburn. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări, mulțumesc. Și anume în legătură cu agențiile executive, aș fi vrut să vă mai pun o întrebare după comentariul domnului Staz cu privire la conflictul potențial de interese. Pentru că în cadrul acordului dumneavoastră, domnule comisar, aș vrea să știu care sunt eforturile pe care le faceți pentru a preveni uh, conflictul de interese în numirea personalului executiv la agențiile executive, pentru că sunt convins că, sunt convins că membrii din această comisie, când am mai discutat de acest, uh, despre acest subiect, a existat tot felul de suspiciuni de conflict de interese și, de fapt, primesc de foarte multe ori acuzații uh, care îmi sunt prezentate direct în ceea ce privește felul în care se desfășoară procedurile de numire. Deci aș vrea să știu în cadrul acordului dumneavoastră care au fost măsurile care s-au luat și ce ați făcut pentru ca să vă asigurați că aceste conflicte nu se mai întâmplă. În legătură cu același tip de subiecte și în legătură cu agențiile executive, la un moment dat în document uh, se vorbește de faptul că numărul de personal la nivelul direcțiilor a rămas stabil, având în vedere totuși faptul că avem acum 37 uh, de agenții executive în uh, Uniunea Europeană. Aș vrea să știu dacă aveți informații despre care sunt reducerile concomitente care se fac în de către comisie din cauza transferurilor de la staful comisiilor principale la staful agențiilor executive. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Gresle. Da, mulțumesc, domnule comisar, foarte mult. Aș dori să revenim asupra ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu cazul Michel Petit. Ați spus că vă gândiți la o componență ideală a Comisiei de Etică. Eu nu vreau să vă gândiți la o componență ideală, ar fi suficientă și una credibilă. Uh, Problema comisiei actuale este că nu este deloc credibilă și noi știm cu toții că pentru aceasta s-ar putea să primiți o remarcă de proastă administrație, proastă gestiune. Deci de ani de zile încercăm să facem comisia să se miște pentru ca să găsim o soluție credibilă. Nu e vorba că ne place foarte mult acest subiect numai ca să criticăm ceva, dar și noi suntem afară în focul uh, bătăliei și trebuie să justificăm ceea ce facem sau ceea ce nu facem. De aceea mi se pare foarte important să se regleze această problemă atâta timp cât se mai poate regla și atâta timp cât nici nu ne-am pierdut încă tot restul credibilității. Mi se pare foarte important să avem o soluție credibilă idealurile se pot realiza sau nu. Nu despre aceasta este vorba, ci e vorba de să nu facem prea multe grupuri de lucru numai ca să câștigăm timp. Trebuie spus că noi vrem să luăm în serios comisia cu aceste promisiuni. La întrebarea cum se rezolvă interesele, conflictele de interese la comisie, aceasta a fost prima mea remarcă, aș vrea să primim uh, totuși niște răspunsuri. În ceea ce privește uh, calitatea onorifică a domnului Michel Petit nu e vorba de dumnealui personal, nu am nicio problemă cu dumnealui, ci uh, e vorba de așa numita rețea Old Boys a prietenilor care totuși nu s-a clarificat cu totul. Apoi întrebarea 43, uh, regulile uh, FCTC cu privire la tutun. Comisia spune că cadrul uh, etic este compatibil cu liniile directoare al uh, FCTC. Eu cred însă că în cazul Dali și foarte multe informații pe care le-am primit din, uh, despre lobby-ul în domeniul tutunului arată tocmai că nu s-a pus în aplicare nimic care să fie armonios. Dacă este total compatibil, vreau să știu atunci ce ați făcut pentru ca să fie compatibil. Vă mulțumesc pentru răspuns. Iar apoi, în legătură cu staful interimar, uh, deci temporar. Aș vrea să știu care, este, care sunt cifrele de la agenții și care sunt uh, cifrele legate de salariul mediu. Aș fi vrut să știu dacă toate aceste acuzații care se fac sunt reale sau nu. Eu personal consider că în uh, serviciul public acest concept de muncă interim nu mi se pare neapărat una bună pe de o parte există statutul uh, dreptului funcționarului, dreptul funcționarului și nu știu cât de compatibile sunt acestea două. Apoi a întrebat și Ian Mulder ceva în care uh, se spunea că membrii cabinetului uh, comisarilor nu trebuie să fie etichetați negativ, dar nimeni nu face așa ceva. Însă dacă vrem ca concursul să-și păstreze valoarea, acest și doar 20% nu trec concursul și 80% îl trec, nu știu cât de credibil mai este. Poate că am vrea să știm și noi câte posturi au fost ocupate în afara concursului în 2012, pentru că e vorba de o credibilitate a sistemului aici. Următoarea persoană care intervine, doamna Panaiotova, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul vicepreședinte Stefcovici pentru eforturile pe care le-a făcut nu numai în uh, domeniul uh, chestiunilor legate de administrație, ci și felul în care a lucrat uh, cu angajament pentru ca să existe un dialog interinstituțional și pentru a avea un dialog politic real cu, cu parlamentele naționale din statele membre. Eu vin din partea unui parlamentul național și am avut plăcerea să lucrez strâns cu domnul Șefciovnic, Șovici pentru a putea îmbunătăți relațiile cu Parlamentul Bulgar după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisbona. Deci, în uh, lumina dialogului politic cu Comisia, putem spune că, într-adevăr, a existat uh, o mai bună implicare a parlamentelor naționale în uh, chestiunile europene. În ceea ce privește partea administrativă a portofoliului dumneavoastră, aș vrea să vă întreb dacă există tendința unui interes mai mare uh, pentru oficiile Parlamentului European și agențiilor din uh, Europa de Est, având în vedere schema de renumerare care se bazează pe coeficientul de corectură și dacă da, care sunt uh, pașii care ar putea fi făcute pentru ca și noi să putem beneficia de mai multe avantaje. Mulțumesc! Marcus Piper are cuvântul și după aceea domnul Mulder. Mulțumesc! Eu am o întrebare suplimentară. Până acum, uh, domnul Muguruța de la Curtea de Conturi nu a reușit să ia cuvântul până acum. Sper că vă mai lua cuvântul ulterior, sau nu? Pentru că eu am o întrebare către domnul Muguruza pentru că răspunsul comisarului a fost foarte interesant în acest sens. Întrebasem unde recrutează Comisia și Curtea de Conturi uh, personalul uh, lor și între răspunsul care a fost sunt măsuri uh, de formare comune în care, la care participăm și aș fi vrut, de fapt, să înțeleg mai bine intensitatea acestor interacțiuni. Aș fi vrut să întreb, de asemenea, Curtea de Conturi de unde vine personalul pe care îl angajează care face cu adevărat uh, verificările, auditările și dacă există măsuri de formare profesională între Curtea Conturi și Comisie, vreau să știu și când vine o invitație pentru Parlamentul European, pentru că am vrea și noi să participăm. Suntem o familie foarte prietenoasă unii cu ceilalți, dar momentan eu nu mă simt prea bine format în acest sens. Mulțumesc, domnul Mulder la cuvântul acum. Mulțumesc. Am fost destul de surprins de răspunsul comisarului, din câte știu eu eu nu am făcut nicio etichetare negativă pentru membrii unui cabinet al comisarului. Eu încercam doar un tratament egal și corect. Au existat multe suspiciuni și acuzații și cred că și statisticile au arătat că dacă ai fost într-un cabinet al comisarului la sfârșitul mandatului, ai o șansă mai mare să fii promovat uh, decât cineva care nu a fost dacă comisia poate, ar putea eventual să ne arate statistici care să infirme acest lucru, aș vrea să le văd. Sunt foarte interesat dacă sunt disponibile, dar în niciun fel nu aș vrea să etichetez negativ membrii cabinetului comisarilor. Mulțumesc. Da, mulțumesc, spune președintele. Nu văd pe nimeni care dorește să mai ia cuvântul din comisie, dar având în vedere cât este ceasul, aș propune să-i dăm cuvântul acum domnului comisar și domnului Muguruza, care să ne răspundă la toate aceste întrebări. Aș vrea să vă pun și eu din partea mea o întrebare, domnule comisar, în legătură cu conflictul de interese. Pentru că am constatat că OECD-ul a, evol- a dezvoltat anumite standarde în paralel și statele membre ale OECD sunt monitorizate de către OECD. Întrebarea mea către dumneavoastră este, Uniunea Europeană nu este membru ca persoană juridică în OECD, chiar dacă statele membre ale Uniunii Europene sunt membre uh, la rândul lor în OECD. În ceea ce privește monitorizarea externă a Comisiei sau a Uniunii Europene, s-a discutat de curând posibilitatea ca Uniunea Europeană să devină ca persoană juridică membru în uh, OECD? Poate puteți să ne răspundeți la această întrebare, dacă nu, mă bucur și de un răspuns în scris oricum. Bun, o întrebare a mai rămas deschisă, cred. Poate nu puteți să răspundeți la ea acum, atunci poate ne puteți da un răspuns în scris. Care era acea întrebare? Mai țineți minte? Întrebarea către domnul Tibalx. De fapt, dacă nu puteți răspunde la acea întrebare, vă rugăm să ne dați un răspuns în scris, vă rog. Bine, mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ultima dumneavoastră întrebare, de fapt, care a fost prima întrebare adresată de către colegul dumneavoastră, domnul uh, Bredman, care, din păcate, nu-i văd numele de aici de departe, uh, Cred că s-ar putea face într-adevăr legături clare. Domnul Bregman se refera la agențiile executive, dar eu cred că acestea sunt agențiile care de fapt pun în, pun în, uh, pun în aplicare programele decise la Bruxelles, fie că e vorba de împrumuturi uh, culturale, fie fie că este vorba de uh, alte proiecte, dar în, în ceea ce privește conflictul de interese, nu cred că este o problemă, pentru că toate, tot personalul acestor agenții executive trebuie să respecte regulamentul uh, privind funcționarii de la început la sfârșit. Domnul Bradman se refera probabil la descentralizare, dacă nu mă șel, pentru că vorbea la de 33 de agenții. Uh, acesta este un domeniu care este extrem de important și aici, pe bună dreptate, a spus uh, că au existat uh, diferite acuzații și diferite cazuri uh, în care oficiali ai acestei agenții, dar și directorul au fost suspectați de practici neloiale. Cred că și Parlamentul European, în modificările sale pentru regulamentul de procedură a, și regulamentul funcționarului, a discutat despre prevenirea conflictelor de interese în cadrul agențiilor uh, descentralizate ale UE. Aici este proiectul care este acum în consultare interservicii și se identifică foarte clar sugestiile de îmbunătățire a gestiunii și prevenirii conflictului de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE. Cred că este un lucru care se poate întâmpla foarte clar. Aș insista de aceea să se aplice acest lucru la toată lumea, fie uh, comitetul de, comitetul de administrație, uh, comitetul de etică sau toți ceilalți care nu ar fi trebuit până acum să respecte regulamentul uh, funcționarului. Insist de aceea să existe o abordare mai serioasă a conflictului de interese, să se identifice mai ușor și mai serios de asemenea conflictul de uh, acțiunile preventive care trebuie făcute pentru combaterea și prevenirea conflictului de interese și fiecare agenție poate să-și dezvolte apoi același alt sistem. Însă trebuie să fie foarte clar că agențiile nu sunt gestionate de către comisie, ele sunt gestionate de către bordurile de management. Și de aceea eu înțeleg că dați, îmi puneți această întrebare, pentru că mi se pare o întrebare legitimă și mi se pare că sunt întrebări politice. Însă, de fapt, după cum ați putut constata, cu propunerile noastre foarte concrete cu privire la fuziunea CEPOL și monopol, nu putem face mare lucru, pentru că dacă bordul de management, adică statele membre, nu doresc un manager, nu putem să avansăm. Ceea ce se poate face nu se știe. Momentan vă trebui să discutăm și în ianuarie, pentru ca să prezentăm un set de reguli foarte complexe, care, dacă s-ar aplica bine, ar îmbunătăți cu adevărat uh, performanța acestor agenții și ar diminua în același timp și potențialul de conflicte de interese în aceste agenții. Bineînțeles că dacă există alte informații sau idei, sugestii din partea dumneavoastră, sunt foarte bucuros să le discutăm și după cum v-am propus uh, și v-am promis, cred că înainte de Crăciun vă putem trimite acest proiect și astfel vom putea fi cu toții pregătiți foarte bine pentru discuția din ianuarie. Domnul președinte s-a referit la cooperarea cu OECD-ul. Cred că este vorba de o idee foarte practică aici. Noi uh, comunicăm, de fapt, foarte intens uh, cu OECD-ul. Eu particip la o discuție a părților la care am fost uh, invitat la Paris și unde am putut să consemn faptul că practicile noastre au fost apreciate și ne implicăm și activ pentru a cere sfatul OECD-ului pentru îmbunătățirea transparenței în instituția noastră și pentru felul în care se poate îmbunătăți prevenirea conflictului de interese și cum se pot folosi mai bine cele mai bune practici ale diferitelor economii performante din lume. Un lucru important, uh, da, calitatea de membru a Uniunii Europene în OECD, știu că toate statele membre ale UE sunt membre în OECD, știu că se fac presiuni pentru ca UE să devină de asemenea membru. Știu că este o chestiune foarte problematică, diplomatic, dificilă. Cred că este foarte dificil de asemenea să judeci uh, posibilitatea de a, ca acest lucru să se întâmple. Însă schimbul de opinii și colaborarea sunt un lucru extrem de pozitiv și um, presiune în sensul unei transparențe suplimentare mi se pare bun. Uh, am invitat de aceea și OECD-ul la forumul părților și actorilor în domeniu atunci când vom discuta despre transparență și registrul de transparență în ianuarie. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului Mulder pentru faptul că a insistat că trebuie ca membrii cabinetului comisarilor să fie tratați corect. Vom face tot posibilul în acest sens. Sigur că dacă însă vă uitați uh, la cariera funcționarilor care uh, au ajuns uh, la un nivel foarte înalt de recunoaștere. Cred că în foarte multe cazuri uh, ei lucrau fie în cabinetul comisarilor, fie la Parlamentul European sau în serviciile de funcționari naționale. Deci au avut experiență lucrând destul de aproape și de sfera politică a aspectelor legislative și a funcției legislative a Comisiei. Deci trebuie recunoscute aceste evidențe, însă vă asigur că voi face tot posibilul astfel încât să nu se abuzeze de perioada electorală a Parlamentului când Parlamentul va fi în campanie și vom respecta regulile noastre cât se poate de bine și în această perioadă. Atunci când e vorba de întrebarea doamnei Gresle despre tutun și industria tutunului, dar și uh, întâlnirile pe care le-am avut cu acești reprezentanți. După cum spuneam și înainte, în regulile noastre este prevăzut și cum trebuie să te comporți în abordarea acestor firme, trebuie să respectăm regulile, trebuie să încercăm să conștientizăm din ce în ce mai mult pe toată lumea despre felul cum trebuie să te comporți într-o astfel de situație dacă reprezinți, de exemplu, partea oficială, fie că e vorba de reprezentarea comisiei sau altceva. Însă nu este foarte potrivit dacă dumneavoastră spuneți că ați participat la o reuniune în care noi nu îndeplineam aceste criterii, dacă spuneți că comisia este implicată, sigur că trebuie să acționăm, trebuie să ne asigurăm ca regulile să se respecte în orice circunstanțe. Vă mulțumesc. Bine, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Doamna Panaiotova, da, iertați-mă că nu am, am răspuns, aveam foarte multe întrebări aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele noastre de laudă și vă mulțumesc foarte mult și pentru colaborarea pe care am avut-o atunci când am gestionat um, împreună acea întâlnire din Bulgaria. Cred că colaborarea cu parlamentele naționale și cu nivelul național este foarte importantă. Dacă ne uităm la semestrul european și la procedura de încălcare a tratatelor, ne dăm seama că este nevoie de o colaborare intensă cu statele membre pentru că aceasta ne-ar putea economisi uh, griji pe viitor. Probabil că vom vedea că delegațiile vor fi, uh, naționale vor fi implicate și mai mult în semestrul european, în uh, contacte foarte strânse pentru discutarea guvernanței economice și în implicarea guvernelor respective. În anumite cazuri, coeficientul de care vorbați dumneavoastră de corectură este factorul care face ca activitatea în statul membru să fie mai puțin interesantă. Știu că dacă lucrezi în Slovacia, corectorul, coeficientul în funcție de țară este mai de 80% și cred că în Bulgaria este chiar mai mic. Deci pot să înțeleg că dacă sunteți bazat la Bruxelles și aveți un apartament și familia aici, și vi se oferă să lucrați în Bulgaria sau în uh, Slovacia pentru 20% mai puțin, atunci acest lucru nu mai este foarte interesant. Dar cred că nu am momentan o soluție pentru această problemă. Acestea sunt, acesta este regulamentul um, funcționarului care tocmai a fost uh, adoptat și acesta este felul în care noi garantăm uh, ca, în funcție de puterea de cumpărare, să existe și o remunerare corectă, proporțională și pentru cei care lucrează la Bruxelles sau în alte țări ale Uniunii. Știu însă că este o problemă, dar nu am, din păcate, nicio soluție magică la această problemă. Mulțumesc. Bun. Președintele, acum cred că doi colegi doresc să intervină. E, vreau să vă întreb în primul rând dacă e vorba de o întrebare către comisie sau o întrebare către Curtea de Conturi. Da? Către comisie. Doamna Ayala Sender și domnul Mulder, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru înțelegere. Mai întâi, în legătură cu ceea ce a spus domnul Șefcovici uh, și în legătură cu informarea, avem un uh, raport aici al Curții de Conturi, pentru care trebuie să mulțumim, de fapt, pentru că s-au uh, triplat uh, tranzacțiile care au fost verificate în timp de curs de un an și în același timp a reieșit și o rată de eroare, o marjă de eroare de 0%. Nu trebuie să uităm totuși aceste cifre. Însă, în legătură cu uh, lucrătorii interim și agențiile descentralizate ale UE, am o întrebare către domnul comisar. Nu avem cu toții aceeași părere despre această chestiune. Dacă comisia ar avea mijloacele financiare necesare pentru ca oamenii care au contract pe durată nedeterminată să poată să fie angajați, deci prin această formă de contract, în cadrul uh, colaboratorilor agențiilor descentralizate, ați prefera funcționari europeni sau ați prefera lucrători interim? A doua întrebare. În legătură cu codul de etică și toate conflictele de interes despre care s-a vorbit. Aș fi vrut să vă rog, domnule Șefcovici, pentru că știu că ați, am discutat cu acest despre acest subiect cu serviciile dumneavoastră, dacă nu ar fi bine eventual să găsim un cadru comun de etică care să fie valabil în general. Adică să avem o viziune unitară și clară a comportamentului uh, dorit uh, de către noi din partea unui funcționar pentru a putea preveni orice formă de conflict de interese. Ce părere aveți de propunerea următoare de a crea un uh, cod de etică cadru în care să se introducă toate elementele necesare, care ar fi poate o propunere foarte bună, mai ales în vederea alegerilor? Mulțumesc, domnul Mulder, are cuvântul. Da. Sunt destul de uimit de faptul că Comisia întoarce răspunsul și spune că trebuie să fie tratați foarte bine toți uh, funcționarii cabinetului uh, comisarilor. Nu toată lumea, toată lumea trebuie tratată bine, nu numai ei. Eu, întrebarea mea era dacă aveți o statistică care să-mi demonstreze că nu cei care au fost în cabinetul comisarilor au o promovare mai rapidă. Mulțumesc. Acum vreau să-i dau domnului comisar Șefciovici cuvântul să răspundă la toate aceste întrebări și voi da după aceea cuvântul și domnului Muguruza de la Curtea de Conturi. Yeah, if it, if it comes to the, to the da, atunci când este vorba de conflictul de interese, așa cum a sugerat deja domnul președinte, urmează să avem o discuție mai aprofundată pe această temă anul viitor dar vă pot uh, enumera două măsuri prin care vrem să îmbunătățim în mod clar în viitor această situație. Știu că la nivelul Comisiei acest lucru se va face, cu siguranță și de către agenții. Și anume o declarație clară cu privire la conflictul de interese la începutul um, preluării deci la preluarea funcției și la final o declarație semnată Dar și atunci când este vorba de concediu fără plată, cum că persoana respectivă este conștientă de obligațiile sale și uh, privitor și la un potențial loc de muncă pe care l-ar prelua și care sunt obligațiile vis-a-vis -vis de instituții. Și în cazul unui potențial conflict de interese, există această obligație de a contacta comisia și a solicita opinia. Și desigur, comisia are dreptul să uh, intervină și să interzică exercitarea unei anume funcții. Ceea ce a și făcut în trecut în anumite cazuri. Eu cred însă că aceste două măsuri, mult mai detaliate, vor duce la îmbunătățirea situației. E foarte greu acum să intru în mai multe detalii, să nu concide programul dumneavoastră. Vor, se vor adăuga așadar niște nivele suplimentare de uh, supraveghere și control în această parte foarte importantă cu privire la performanța instituțiilor europene. În ceea ce privește uh, posturile temporare versus posturile definitive, pe vreo determinată, aici e dificil să vă dau un răspuns trașant. Pentru că persoanele uh, cu angajament temporar le includ și pe cele cu contract de muncă în baza legislației belgiene. Uneori este nevoie de o un anumit timp de experiență pentru o anumită chestiune punctuală uneori. Poate doar trebuie înlocuit cineva pe o scurtă perioadă de timp, mai ales atunci când este vorba de pildă de servicii suport, ci trebuie înlocuit cineva doar pentru o scurtă perioadă de timp. Ar fi foarte dificil să încerc să dau un răspuns universal însă Comisia încearcă să vină să fie un bun angajator. Știu că și celelalte instituții europene și încercăm să ne asigurăm că locurile de muncă sunt uh, stabile, condițiile sunt bune și că se respectă cele mai bune tradiții în ceea ce privește dreptul muncii. Domnului Mulde, Dumneavoastră, domnule Mulder, aș dori să vă cer scuze dacă îmi spuneți că nu am um, reacționat în tocmai la comentariile dumneavoastră. Voi verifica să văd dacă avem statistici uh, um, la întrebarea formulată. Nu știu ce perioadă să analizăm, dar vă mulțumesc că ați adus în discuție această chestiune și am luat notă de ea și o vom discuta și la nivelul comisiei. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul uh, domnului Poperuga, domn, membru al Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc foarte pe scurt să răspund la întrebarea formulată de domnul raportor Piper cu privire la sistemul de recrutare de la nivelul curții de conturi. Ca și celelalte instituții europene, uh, beneficiem și noi de serviciile EPSO. Uh, și din partea noastră uh, lucrează persoane ca evaluatori care formulează întrebări și evaluează experiența pe partea de auditare dar când se ajunge în faza de recrutare ca atare, recrutarea nu se face de EPSO sau de comisie, ci de Curtea de Conturi în baza regulamentului de personal. Și pe baza interviurilor, comitetele noastre fac o evaluare a candidaților. Și curtea de asemenea mai răspunde și de partea de formare profesională, în continuare și dezvoltare a carierei, lucru care intră în atribuția Consiliului de Conducere. Chiar dacă nu dispun de cifre acum, vreau să vă spun că atunci când se prezintă la un astfel de concurs, anele respective de regulă dispun deja de o experiență îndelungată, fie în sectorul privat, firme de audit, fie de la alte tipuri de companii din domeniul financiar. Însă, mulți dintre angajații noștri vin și din partea curților de conturi sau altor instituții de verificare din statele membre și alții din um, în cadrul funcționarilor din um, statele membre. Iată deci că partea de testare este comună cu Comisia și la instituții, dar partea de uh, recrutare și administrarea personalului este separată și dezvoltarea carierei. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum uh, cuvântul pentru observații de încheiere domnului raportor, Marcus Piper. Da, mulțumesc. A, au fost răspunsuri foarte bune, dar m-ar interesa totuși, uh, fiind o procedură comună, cine provine de unde, dar cred că putem clarifica acest lucru când vom analiza mai în detaliu Curtea de Conturi. Au fost formulate o serie de întrebări și așa cum uh, au spus și alți colegi ai mei, uh, din păcate au rămas o serie de întrebări fără răspuns și vă spun că va exista un nou catalog uh, de Uh, întrebări uh, cu care mă voi pune de acord cu alți uh, coordonatori ai grupurilor. Mulțumesc foarte mult! Iată că am ajuns la finalul dezbaterilor pe marginea întrebărilor adresate și răspunsurilor oferite de domnul comisar Sefcovic. Mulțumesc pentru prezența, domnule comisar Sefcovic. Mulțumesc pentru răspunsurile precise în măsura în care a fost posibil pentru dumneavoastră. și nu a, am să las să se încheie această primă vizită a dumneavoastră în calitate de comisar în această dinstă comisie, fără să spun că trebuie să vă felicităm de, pentru rata de eroare zero care v-a fost uh, certificate de Curtea de Conturi. Problema este că acest lucru este foarte greu de repetat, așa că, în orice caz, dumneavoastră ați câștigat premiul. Thank you. Thank you. Thank you.